lor din Marea Mediterană. Primim azi noi și cu tremurătoare vești. După naufragerea unei embarcațiuni cu refugiați în largul coastelor libiene, peste 400 de refugiați sunt încă dați în căutare, dați dispăruți, între ei foarte mulți minori copii ne temem că majoritatea dintre aceștia s-au unecat până la această oră. Dacă acest lucru se adeverește, ar fi cea mai gravă catastrofă de refugiați din octombrie 2013 încoace. De aceea, în aceste momente dificile, gândurile noastre se îndreaptă spre familiile victimilor. În acest context uh, vreau să-mi exprim uh, mulțumirile și recunoștința pentru toate forțele de salvare care depun eforturi pentru salvarea persoanelor aflate în largul coastelor uh, libiene. Toată situația arată cât de fragilă și volatilă este situația în Libia și în alte state cu destire la Marea Mediterană. Pentru această țară, pentru aceste țări avem nevoie de soluții politice imediate. În ultimele săptămâni, uh, uh, Marina italiană a salvat peste 6.000 de persoane de la NEC. Marea Mediterană este frontiera noastră externă cea cu cele mai multe victime. Mai multe mii de persoane au, și-au lăsat viața anul trecut în încercarea de a traversa Marea Mediterană spre Europa. Cu siguranță peste câteva minute vom uh, avea și un moment de reculegere pentru victimele acestor evenimente tragice. Dar nu pot să dau citire acestor rânduri fără să vă spun că în 7 octombrie 2013 am stat la același pupitru solicitând un din partea noastră un minut de regulegere pentru victimele din Lampedusa octombrie 2013. În 2014 am, v-am rugat același lucru pentru peste 200 de migranți decedați în Marea Mediterană. Mai târziu, pentru un, o altă catastrofă în care au murit peste 300 de refugiați. Și astăzi, din nou, stau în fața dumneavoastră și fac din nou același lucru. Să știți că nu e demn să trebuiască să faci așa ceva. Compasiunea noastră pentru victime și familiile acestea, acestora sunt profunde, dar nu putem, pe de o parte, să organizăm minute și momente de regolegere pentru sute și sute de refugiați, an de an și alt uh, fel să nu facem nimic pentru a preîntâmpina acest lucru pe viitor. De aceea doamnelor și domnilor, apelez nu doar la dumneavoastră, la noi, la colegi și la instituțiile Uniunii Europene, ci apelez inclusiv la statele membre ale Uniunii Europene care în politicile lor de imigrație, de gestionare a solicitanților de azil, trebuie să întreprindă reforme trebuie să ajute pe aceia care vor să vină la noi, trebuie să consolideze statele care constituie sursa uh, acestor valuri de migranți și este obligația noastră, nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor colegi, să facem tot ce este uh, cu putință în mandatul nostru pentru a combate cauzele migrației. Legat de această uh, tragedie îmi vine în minte și atacul mișeles și groaznic din 2 aprilie al organizației teroriste Al-Shabaab asupra unei uh, universități în Kenya, unde uh, sute de studenți au uh, fost uciși cu sânge rece fără a fi avut niciun fel de vină. Această organizație își demonstrează violența Uh, nu pentru prima dată și această organizație de asemenea demonstrează că în mod sistematic vânează persoane de religie creștină. Și familiilor acestor victime ale acestui act terorist le exprimăm toată compasiunea noastră și pentru aceia care acelora care au suferit, care au fost mutilați în urma acestui atac terorist, le dorim o însănătoșire grabnică și definitivă. Lupta împotriva terorismului nu este o luptă împotriva unei, organ- unei organizații criminale, ci este o luptă pentru susținerea și apărarea drepturilor noastre fundamentale. Și dacă renunțăm la acestea, atunci renunțăm la fundațiile civilizației noastre. De aceea, doamnelor și domnilor, vă rog pentru toate aceste victime să ne ridicăm în picioare într-un moment de reculegere. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, am fost rugat ca după acest moment de reculegere să menționez că într-un, într-o tabără de refugiați de lângă Damasc în ultimii doi ani au uh, fost uh, uh, încercuiți și concentrați peste 18.000 de cetățeni, din care 3.500 de copii. Această tabără de refugiați este izolată de restul lumii. Oamenii duc lipsă de apă, de alimente, de asistență medicală. Și aici există dovezi că Uh, femeile, copiile devin uh, ostateci ai uh, teroriștilor islamiști, că sunt folosite și folosiți ca scuturi umane în lupta acestora. Sper că pot să asum sentimentul dumneavoastră când apelez la toate părțile militare, dar și civile implicate, să protejeze uh, integritatea trupească și psihică a femeilor și a copiilor, să confere acces organizațiilor uh, de ajutor, organizațiilor caritabile în această uh, regiune, în această tabără. Organizația pentru Refugiați Palestinieni a Națiunilor Unite este organizația cel, uh, care se situează cel mai apropiat de această tabără. Ea este susținută și de noi și eu cred că sunteți, uh, că sunteți de acord cu mine că această organizație merită acum sprijinul nostru. Doamnelor și domnilor, nu aș vrea ca și la următoarea uh, ședință sau la una din următoarele ședințe să trebuiască să avem un moment de reculegere pentru sutele de victime din această tabără de refugiați din Siria. Așadar, vă rog pe dumneavoastră în general, dar în special pe acei colegi care au uh, influență directă asupra organizațiilor uh, internaționale vizate să își